și textele adoptate în reuniunea din 15 ianuarie sunt disponibile. Aș trebui să știu dacă există obiecții. Procesul verbal al reuniunii din 15 ianuarie este adoptat.